orale. Trecem acum la cea de-a doua parte. Este vorba de programarea în comun a activităților de cercetare destinate combaterii bolilor neurodegenerative, în special a bolii Alzheimer. Domnul Herbert Roll este raportorul, dar um, întârzie ne-a anunțat acest lucru. Iată de ce Vă propun uh, să îi dau cuvântul doamnei Grostet, după care Consiliul va avea cuvântul. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. Euh, oui, Vă mulțumesc, domnule președinte. În absența domnului Royal, vă reamintesc că întrebarea pe care o punem comisiei pe baza articolului 165 al tratatului se leagă de recomandările Consiliul în legătură cu lupta împotriva maladiilor degenerative, care necesită consultarea Parlamentului. Dorim să întreb, să întrebăm dacă Consiliul își menține decizia să adopte rezoluții în legătură cu șapte puncte până în decembrie 2009 și dacă Consiliul este dispus să țină cont de opinia Parlamentului în aceste concluzii atunci când vom avea inițiative ulterioare în legătură cu pro- programarea comună a acestor inițiative de cercetare. Am dorit să știm când uh, se vor adopta aceste inițiative cu același temei juridic. Și vă reamintesc că am redactat o rezoluție care, inclu- care se bucură de acordul tuturor grupurilor politice, rezoluție importantă pentru că subliniază mizele uh, amenințărilor asupra populației, care fac ca astăzi să avem mai mult de 7 milioane de persoane atinse de Alzheimer în Europa și această cifră se va dubla în următorii 20 de ani. De aceea trebuie să cooperăm în acest domeniu pentru a stăpâni această maladie, pentru a asigura demnitatea persoanelor bolnave. Este vorba de sănătatea și uh, integrarea socială a persoanelor din întreaga Europa. Uh, tratamente și îngrijire acordate acestor persoane și trebuie să acordăm o susținere particulară uh, actorilor particulari care să găsească noi uh, soluții și poate chiar uh, Uh, modalități de a învinge această boală. Medicamentele inovatoare intrate în vigoare în februarie 2008 nu trebuie să resping, rămână o experiență unică. Este o adevărată cursă contra cronometru pentru că cercetarea de astăzi ne arată deja că există posibilități de prediagnosticare. Astfel, uh, cetățenii trebuie să dea Uh, trebuie să fie protejați de aceste maladii datorate îmbătrânirii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În primul rând, are cuvântul doamna ministru Malmström. fii 5 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Propunerea de recomandare a Consiliului privind uh, măsurile de combatere a bolilor neurodegenerative, mai ales a bolii Alzheimer, a fost adoptată pe 22 iulie anul acesta și este bazată pe articolul 165 care se referă la coordonarea între comunitățile europene și statele membre în ce privește cercetarea și dezvoltarea tehnologică pentru a se asigura că se obține uh, un efect mai bun al activităților desfășurate în aceste domenii. Articolul 165 din, uh, și obiectivele inițiativei uh, sunt complementare și dat fiind angajamentul politic din partea statelor membre, putem obține o programare comună foarte bună în acest domeniu, obiectivul fiind, evident, să îmbunătățim eficiența cercetării și mai ales a finanțării cercetării în acest domeniu în Europa. Um, întrebarea noastră vine probabil din faptul că acest articol 165 nu îi dă Consiliului posibilitatea să acționeze, îi dă Comisiei posibilitatea să promoveze cooperarea între statele membre și politicile acestora, dar Conform tratatului, nu există nicio oportunitate de a propune inițiative de programare comună. Evident, există un angajament politic foarte clar în cadrul Consiliului de a susține astfel de inițiative de programare comună și de a încerca să combatem boli, cum ar fi Alzheimerul, uh, cât mai uh, timpuriu posibil. Consiliul poate totuși să adopte concluzii pe baza acestor inițiative și, de asemenea, pe baza textului uh, propus de Comisie. Înțeleg faptul că Parlamentul uh, dă o prioritate uh, deosebită combaterii bolii Alzheimer. În februarie a cerut statelor membre și Comisiei să declare acest, această boală ca parte foarte importantă a luptei pentru sănătate publică și înțelegem această prioritate și o susținem în totalitate puteți fi sigur că președinția Uniunii va lua în considerare poziția Parlamentului atunci când ne vom redacta concluziile în decembrie anul acesta. În ce privește viitoare posibile inițiative de programare comună, Consiliul împărtășește viziunea Parlamentului că ar trebui să existe o abordare comună pentru a adopta toate aceste inițiative sub capitolul cercetare. Însă acum, din nefericire, nu avem la dispoziție decât o posibilitate și anume adoptarea de concluzii ale Consiliului pe fiecare inițiativă în parte și asta pentru că directiva existentă nu ne dă niciun fel de altă bază legală. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mulțumesc, doamnă ministru. Acum uh, vorbitorii din partea grupurilor politice. Primul vorbitor, doamna Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte

Mulțumesc foarte mult. Următorul uh, vorbitor, doamna Toia, două minute. Stiamo per varare molto importante per due ragioni. Mulțumesc, domnule președinte. Această inițiativă este foarte importantă din două motive. În primul rând, um, Cercetarea este foarte importantă pentru combaterea bolilor neurodegenerative și, în al doilea rând, în ceea ce privește programarea în comun a activităților de cercetare. Mm, am fi vrut um, ca întrebarea noastră să aibă o, uh, o beneficieze de o atenție mai directă din partea Parlamentului European, dar dorim um, ca um, părerile noastre să se, se regăsească în, con, în concluziile Consiliului. Avem nevoie de un temei juridic pe viitor în ceea ce privește participarea Parlamentului pe picior de egalitate, în acest sens avem nevoie de resurse potrivite pentru a combate acest flagel pe care reprezintă bolile neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer, care vor spori ca număr dat fiind um, îmbătrânirea populației. Avem nevoie de uh, studii clinice pentru a găsi tratamente, um, market, markerii biologici uh, sunt foarte importanți și toate acestea trebuie să, se, să fie puse într-o bază de date, avem nevoie de modele de tratament și servicii potrivite. Cred că um, aș dori să vă adresez uh, o singură rugăminte și anume bolnavii trebuie să fie implicați în um, acest proces, precum și familiile lor și, îngrij- și îngrijitorii. Uh, Cercetarea este foarte importantă pentru a răspunde nevoilor fundamentale, pentru a evita fragmentarea și suprapunerea eforturilor, pentru a putea construi uh, o masă critică care să asigure succesul acestor proiecte. Dacă ne gândim că în alte părți ale lumii parteneriatele public-private uh, în care se investesc uh, milioane de euro sunt la ordinea zilei, atunci vom înțelege ce mai este de făcut. Aceste proiecte sunt proiecte pe care cu toți ar trebui să le sprijinim la nivel european prin uh, uh, PPP-uri. În același timp, uh, menținând legătura cu comunitatea științifică internațională. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Uh, următorul vorbitor, un minut, domnul Macachis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte a Consiliului, astăzi examinăm o moțiune de rezoluție privind bolile eurodegenerative. Asta ar trebui să devină o directivă și data viitoare ar trebui să abordăm această problemă în forma unei directive. Aceste boli, Alzheimer, Parkinson, sunt menționate în text aceste uh, boli sunt o mare uh, provocare pentru Europa. Costurile vor crește semnificativ în următorii ani și uh, nu facem suficient, uh, suficient efortul să luptăm împotriva lor. Trebuie să scăpăm de duplicarea eforturilor, de fragmentarea cercetării, de problemele legate de birocrație. Cerem ca toate descoperirile științifice să fie accesibile public uh, eu am considerat că a fost o sugestie bună, dar uh, formularea ei n-a fost foarte bună și am cerut o reformulare pentru ca să fie incorporată în propunere. Dacă există o problemă cu patentele uh, europene, atunci cred că Consiliul și Comisia ar trebui să examineze problema patentelor în domeniul biocercetării și a farmaceutice, produselor farmaceutice. Avem nevoie de aceste progrese științifice și avem nevoie de aceste rezoluție. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, un minut, domnul Filip Lambreț. Vă mulțumesc. Eu trebuia să fiu raportor pe acest dosar, așa încât sunt puțin dezamăgit. Însă mă bucur că înaintăm că nu va avea loc o dispută interinstituțională. Mă bucur că Consiliul vrea să avanseze și am mai multe observații. Sper că aici, că Consiliul va ține cont de ideile din rezoluția pe care o vom vota mâine. Aș uh, pune accentul pe un echilibru între schimbarea climatică, ca și la schimbarea climatică, între atenuare și adaptare. Trebuie să înțelegem de ce se întâmplă aceste probleme, care sunt factorii care pot să ajute la împiedicarea acestor uh, boli, pentru că prevenirea este modalitatea cea mai eficientă. Nu știu dacă o inițiativă comună este suficient. Nu în sensul în care aceasta ar trebui să devină normă. Uh, co- cooperarea trebuie să fie norma și nu un, un aspect uh, voluntar. În al doilea rând, prioritățile financiare. Prima întrebare este dacă cheltuim suficient pe acest tip de boli. Nu mi se pare că este cazul. Și uh, încurajăm următoarele programe cadru să uh, ia bani din programe mai mari și să plaseze unele din aceste sume în cercetări în domeniul bolii Alzheimer, pentru că este nevoie de asemenea bani în cercetare. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Matias. Vreau să sprijin uh, chestiunea pe care a subliniat-o domnul Răl și vreau să evidențiez uh, importanța politică a acestui uh, subiect care ține de programarea în comună a activităților de cercetare. Ce s-a întâmplat uh, în această uh, programare în comună a activităților de cercetare este că uh, regulile s-au schimbat de la un raport, am avut o rezoluție, iată că Uh, aici avem capacitatea de codecizie și uh, am trecut de la statutul de deputați la statutul de consultanți. Aș vrea să știu dacă măcar se va ține cont de recomandările noastre sau nu uh, programarea activităților de cercetare în orice domeniu este o alegere politică și nu una tehnică. Iată de ce aici rolul Parlamentului trebuie să fie uh, sporit și valorificat. Pentru mine um, acestea sunt priorități politice, ceea ce înseamnă că trebuie să fie transparente, trebuie să fie democratice. Um, ce s-a întâmplat cu uh, procesul privind uh, programarea în comun a de cercetare privind Alzheimer este un proces care nu trebuie să se mai repete și dacă se va repeta acest lucru, vă rog uh, să analizați mai în amănunt această situație, să Sperăm că se va eh, ține cont de recomandările Parlamentului European în acest domeniu. Vă mulțumesc. Eh, Doamna pentru un minut. Mulțumesc. În Irlanda de Nord avem 16.000 de persoane care suferă din cauza demenței. Ei, familiile lor și îngrijitorile lor au nevoie de o abordare specială pentru a face față acestor boli care sunt atât de devastatoare pentru victimele lor și pentru familii. Și tocmai în astfel de domenii avem nevoie de cooperare între statele europene și cred că o abordare coordonată pentru a face față acestor boli ne poate aduce noi dezvăluiri în domeniul științei și a medicinii pentru a îmbunătăți tratamentele. În Marea Britanie avem peste 400.000 de, de persoane care suferă din cauza Alzheimerului. Și se pare că până în 2025 vor fi în jur de 3 sferturi de milioane de persoane afectate. Trebuie să facem ceva pentru îmbunătățirea diagnosticului, tratamentului și a prevenirii și de asemenea a cercetărilor sociale pentru familii, în special familiile care se ocupă de bolnavi. Avem nevoie de împărtășirea datelor în domeniul cercetării pentru ca cercetarea să respecte viața umană în toate formele ei. Mulțumesc! Vom continua acum cu alți vorbitori. În primul rând, doamna Carvalho, pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să salut această inițiativă de a combate bolile neurodegenerative și mai ales maladia Alzheimer. Statele membre trebuie să depună mai multe eforturi de cercetare în acest domeniu, iar cooperarea dintre statele membre de asemenea trebuie să sporească. Deci, la nivel științific și de dezvoltare tehnologică, trebuie să facem progrese pentru a evita fragmentarea. Această programare comună este un instrument util pentru a evita tocmai această fragmentare la nivel european, pentru ca astfel să existe o mai bună coordonare între statele membre, între diferitele servicii de sănătate. Este un program fundamental pentru zona europeană de cercetare, care va fi un element central din uh, tratatul de la Lisabona. Eu am totuși niște îngrijorări în legătură cu implementarea acestui program comun. Și aceasta din cauza complexității birocratice, care cu siguranță va apărea. De aceea mă întreb cum putem face progrese aici păr, fără să creștem birocrația. Noi trebuie să promovăm excelența în domeniul cercetării ceea ce este deosebit de important în acest domeniu. Mulțumesc. Next rednerin. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, doamna Childers, pentru două minute. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, eu uh, am lucrat vreme de 30 de ani în domeniul îngrijirii medicale și uh, când văd că Parlamentul nu susține această propunere a Comisiei, sunt consternată. Pe măsură ce trece timpul, impactul bolii Alzheimer este din ce în ce mai mare, numărul uh, bolnavilor este, uh, se prevede că va crește foarte mult până în anul 2050. O problemă a bolii Alzheimer este că sunt afectați foarte mulți oameni în afara uh, pacienților. Există uh, în uh, țara noastră 50.000 de îngrijitori uh, ai acestor uh, bolnavi și rolul Parlamentului European în lupta împotriva bolii Alzheimer nu ar trebui să uh, fie uh, luat prea puțin în serios. Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare de vocea Parlamentului, să ia în considerare vocea Parlamentului în această chestiune și să asiste nu doar pe bolnavii de Alzheimer, ci și pe îngrijitorii care vor să le crească calitatea vieții. Mulțumesc. Acum uh, am ajuns la procedura Catch the Eye. Uh, uh, vorbitorilor care iau cuvântul spontan. Are cuvântul doamna McGuinness pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că cercetarea coordonată este foarte importantă și nu e vorba doar aici doar despre boala Alzheimer. Există și alte boli neurodegenerative foarte diferite și Parlamentul are un rol deosebit pentru a se asigura că cercetarea se va face și pentru a atrage atenția asupra discuțiilor actuale între Parlament și Consiliu pe tema bunăstării animalelor care sunt utilizate în cercetări științifice. Și sunt îngrijorată și sperăm că datorită raportorului și a convorbirilor noastre, pentru că sunt îngrijorată să nu permitem cercetări în continuare în care să utilizăm animale uh, și să ne asigurăm de o mai bună bunăstare a lor pe viitor. Avem nevoie de cercetare pentru a putea face toate acele lucruri despre care s-a vorbit astăzi, și anume să prevenim și să tratăm persoanele care, din păcate, sunt afectate și poate vom fi, din nefericire, chiar și noi afectați. Sper să avem un acord foarte rapid în cea de-a doua lectură pe această directivă importantă și dacă nu am fi avut una pe această chestiune, probabil că am fi avut o altă pe cercetarea în curs. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Sonic, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Combaterea bolilor degenerative s-a pus deja pe timpul președinției franceze, lucru pe care îl salutăm. S-a spus că la acest nivel trebuie luate acțiuni la nivel european și eu mă bucur că președințiile precedente au tratat cu foarte multă seriozitate această problemă. Milioane de persoane sunt afectate de această boală și nu doar bolnavii, ci și familiile lor. Iar atunci când ne întâlnim cu alegătorii noștri, ni se pun întrebări în legătură cu contribuția Uniunii Europene în acest domeniu. Suntem întrebați de ce ne ocupăm noi, ce facem. Astfel de chestiuni ar trebui să fie prezentate alegătorilor pentru a îmbunătăți imaginea Uniunii Europene în ochii lor. Salutăm această inițiativă care este o prioritate corectă a Uniunii Europene. Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Șuntis, un minut. Το πρόβλημα της καταπολέμησης των νευροεκφελιστικών ασθενειών και ιδιαίτερα του Αλσχάιμερ πάρα πολύ σοβαρό. Επομένως, είναι πολύ χρήσιμο Mulțumesc. Consider că lupta împotriva bolilor neurodegenerative, precum Alzheimerul, este prioritară. Avem nevoie de o coordonare a tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene pentru a putea stabili prioritățile astfel încât să putem interveni cât mai eficient cu putință. Și aceasta atât în ceea ce privește prevenirea, cât și în tratarea bolnavului și a familiilor și a societății în general. Trebuie să facem mai multe investiții în cercetare, în tratamentele și medicamentele pe care le avem și ar trebui să urmărim evoluția bolnavilor și să susținem familiile lor. Avem absolută nevoie ca toate statele membre să ajungă la același nivel în domeniul cercetării. Statele membre la Consiliu trebuie să-și mobilizeze forțele și să țină cont de normele internaționale și, bineînțeles, că cercetările actuale trebuie publicate și difuzate. Pentru asta e nevoie de mai multe eforturi bugetare. Mulțumesc, doamna Blicheviciute, un minut. Eu cred că e foarte important să dedicăm cât mai multă atenție cercetării în acest domeniu, ca să putem să ajutăm pe cei care suferă de boala Alzheimer. Uniunea Europeană uh, are 27 de state membre și ca fiecare stat membru nu poate să acționeze singur pentru a ajuta pe cei care suferă de Alzheimer, pentru că sistemele sanitare sunt foarte diferite în statele membre. Resursele pe care le avem sunt diferite și de aceea susținerea susținerea membrilor familiilor celor care suferă de Alzheimer este foarte diferită în statele membre. Deci trebuie să-i ajutăm, trebuie să găsim finanțare și trebuie să ne coordonăm eforturile. Trebuie să facem tot ce putem pentru a acorda finanțarea adecvată cercetării, astfel încât să putem să îi ajutăm pe oamenii care suferă de Alzheimer. Mulțumesc, domnul Roel. Roel, un minut. Äh, domnul președinte, am să încerc să fiu foarte succint și eu. Um, pentru că multe persoane s-au înscris la cuvânt. Este o boală care afectează din ce în ce mai mulți oameni și, prin urmare, este din ce în ce mai mult necesar ca statele membre să coopereze, să ne punem împreună uh, eforturile pentru ca să găsim acest drum bun. Din păcate, mi se pare că avem probleme procedurale acum. Mi se pare uh, un păcat acest lucru. Uh, să avem așa uh, o astfel de situație de ultim minut în ceea ce privește rezoluție este uh, deplorabil, dar cred că important este rezultatul. Mulțumesc. Mulțumesc. Acestea au fost lorile de cuvânt uh, spontane. Acum are cuvântul Consiliul. Vă rog. Fru talman, ja, Alzheimer's o andra relativ. Mulțumesc. Această boală, Alzheimerul și alte boli neurodegenerative sunt niște boli foarte grave și toți cei care cunosc pe cineva care este afectat de această boală știu foarte bine în ce măsură aceste persoane se schimbă de-a lungul timpului. Iată de ce avem nevoie de mai multe cercetări în acest domeniu. Avem nevoie de măsuri pentru coordonarea cercetării în cadrul Uniunii Europene. Iar inițiativa pe care am luat-o noi a fost tocmai aceea de a pune la oaltă cei mai buni cercetători în domeniu pentru a putea înțelege aceste boli neurodegenerative precum Alzheimerul. La ora actuală se discută pe acest dosar în cadrul Troicii și în cadrul acestor lucrări am evocat încă de la început boala Alzheimer. De altfel, președinția franceză a organizat o conferință foarte importantă pe această temă. Unul dintre deputați s-a referit la acest lucru și președinția suedeză a organizat în luna septembrie o conferință în legătură cu îmbătrânirea în condiții de temnitate și Alzheimerul aici avea un rol important. Pe 30 decembrie vom lua un, o decizie, așa cum am spus deja. Bineînțeles că vom ține cont și de rezoluția excelentă prezentată de Parlamentul European, care va fi votată mâine și sunt convinsă că această chestiune a Alzheimerului va reveni în cadrul programului de cercetare. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați evocat această chestiune atât de importantă. Mulțumesc, dezbaterea se încheie, iar votul va avea loc mâine. Pe ordinea de zi avem acum intervențiile cu durata de un minut, articolul 150. Vreau să vă spun că există mult mai multe uh, cereri uh, decât avem noi